Mes chers collègues, bonjour. Dragi colegi, bună ziua. Domnule Van den Camp, toate bune? În regulă, ne-am încadrat în timp. Da, e sfertul academic cel care se aplică în Franța. Sper că sunteți bine. Proiectul de ordine de zi poate fi adoptat dacă nu există obiecții. Văd că nu, că nu există obiecții. Comunicările președintei. Înainte de toate, aș dori să vă informez referitor la ultima întâlnire a conferinței președinților de comisii. Da, îmi cer scuze. E luni, se vede, pentru toată lumea. Am greșit. Nu am să vă comunic uh, referitor la rezultatul um, întâlnirii conferinței uh, președinților de comisii deocamdată. Uh, aceste informații am să le dau la întâlnirea coordonatorilor. Așadar, ordinea de zi, dacă nu există obiecții, e considerată adoptată. Văd că nu există obiecții. Comunicările președinței, președintei, foarte pe scurt. Vom organiza primul eveniment al Comisiei TRAN, un eveniment cu cetățenii pe data de 11 octombrie. Este mai prima dată în uh, cadrul Parlamentului European, când o comisie își deschide porțile și deschide dezbaterea, o face cu adevărat democratică, incluzând cetățenii. toată Europa ne va putea privi, pentru că această conferință va fi transmită, transmisă pe internet și va putea fi urmărită de asemenea pe Twitter. Sper că veți, uh, veți ridica la înălțimea acestei uh, reprezentări europene și veți fi prezenți la întâlnire. Trebuie să vă confirmați prezența înainte de data de 26, cu alte cuvinte, mâine. Dacă sunteți de acord, trecem la punctul următor al, de pe ordinea noastră de zi, voturile. Am să vă rog să scoateți cartelele de vot pentru a ne asigura că, într-adevăr, formul este întrunit. S-a deschis votul. S-a închis votul și, într-adevăr, întrunim numărul necesar de eurodeputați prezenți. Începem așadar votul. Începem cu raportul referitor la guvernanța internațională a oceanelor, raportul doamnei Monteiro. Bună ziua, doamna Monteiro. Aveți, vă temeți un pic? Nu? Totul în regulă. Începem. Eu sunt în formă maximă, vă spun de îndată acest lucru. Începem. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Compromisul 1 este adoptat. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 13. Pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. Văd că toată lumea e de asemenea în formă maximă. Deschid votul. S-a închis votul. Amendamentul 18 este adoptat. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Domnule Caputo, e amendamentul dumneavoastră. Bună ziua! Amendamentul 28, așadar, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 29, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromis 3, pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 37. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromis 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 54 este adoptat. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 61. Da, domnule Van den Kamp. Vreți să verificăm amendamentul 60? Bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 60, 19 pentru, 14 împotrivă, adoptat. 61 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 62. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 63. Pentru. Vreți să verificăm amendatul 62? S-a deschis votul. Je ferme le vote. C'est pareil. Plus 19, il est adopté. Amendement 63. Qui est pour? Amendamentul 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 8 a fost adoptat. Compromis 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Ai adoptat. 73 pentru, împotrivă, abțineri, Ai adoptat. 1 pentru, împotrivă, abțineri, Ai adoptat. 2 pentru, împotrivă, abțineri, Ai adoptat. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. Supun acum la vot textul în ansamblu său. S-a deschis votul. S-a închis votul. 31 de voturi pentru, două abțineri. Felicitări doamnei Montero. Raportul dumneavoastră a fost adoptat cu sprijinul unei majorități ample. Trecem acum uh, la votul referitor la adaptarea unei serii de acte de reglementare la articolele 290-291 referitoare la tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Raportor este domnul George Mayer. Să trecem la treabă. Vom supune la vot un bloc de amendamente începând cu amendamentul 44 până la 98. Cine este pentru? Împotrivă. Blocul acesta de amendamente este respins. 99 pentru. Ne aflăm la amendamentul 99 pentru împotrivă, abțineri, 99, adoptat. Supunem acum la vot amendamentele de la 1 până la 43. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, pentru că nu e clar. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentele 1 până la 43 au fost adoptate. Continuăm. Blocul de la 109 până la amendamentul 7 pentru împotrivă abțineri adoptat. 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la amenamentul 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 113. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 114. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 115. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 11. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Votăm acum blocul pornind de la 118 până la 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 120 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 121 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Ultimul amendament cer scuze, votul final referitor la text în ansamblul său. Domnul Golniș, aveți cuvântul. Vă rog să mă scuzați, doamnă președintă, poate că mă înșel, dar mi se pare că nu am votat amendamentele de la 101 până la 106. Am votat până la 98, după care am votat 99 și mi se pare că am sărit peste uh, amendamentele de la 100 până la 106. Puteți uh, să-mi confirmați acest lucru? Domnule Golniș, atunci când am votat în blog, votul, primul bloc, mergea de la 88, de la 44, îmi cer scuze, până la 98 și de la 100 până la 106. Deci a fost adoptat. Îmi cer scuze, spune domnul Golniș, poate nu mi-am dat eu seama. Trecem acum, spune domnul președinte, la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Raportul a fost adoptat cu 22 de voturi și o abținere. Vă mulțumesc! Continuăm. Am încheiat cu voturile și trecem acum la raportul referitor la accelerarea inovației pentru o energie curată. Un aviz destinat ITRE. Raportoare este doamna Izabela de Monte. Bună ziua! Am să vă dau cuvântul de îndată, după care am să dau cuvântul uh, în primul rând raportorilor din umbră, după care celorlalți membri care ar dori să ia cuvântul. Am să invit de asemenea reprezentanții comisiei să ia cuvântul, după care am să vă dau cuvântul pentru a finaliza. Aveți cuvântul, doamna raportoare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, strategia actuală urmărește să accelereze inovarea în sectorul energiei curate. Tranziția către surse de energie mai curate este deosebit de importantă pentru Europa, mai ales în urma încheierii acordului de la Paris, acordului climatic de la Paris. Ne-am aflat întotdeauna în avangardă în lupta împotriva schimbărilor climatice, dezvoltând energiile regenerabile atât în industrie cât și în sectorul transporturilor și uh, sectorul imobiliar. Pentru a rămâne pe poziție fruntașă, trebuie să mizăm uh, pe încurajarea investițiilor private, creând condiții de piață care să fie să încurajeze inovarea. Trebuie să îmbunătățim de asemenea accesul la fondurile europene pentru acele noi tehnologii care rupând legătura cu trecutul, se concentrează pe un consum redus de uh, combustibil fosil. De asemenea, trebuie să punem accentul pe noi metode de stocare a acestor uh, a energiei dobândite din aceste noi surse. Trebuie să încurajăm uh, IMM-urile pentru ca Europa în acest fel să rămână pe o poziție fruntașă și pentru a atinge obiectivele stabilite în acordul climatic de la Paris. Trebuie de asemenea să ne concentrăm uh, și asupra sectorului transporturilor. Acesta a fost uh, scutit îndelung de a-și aduce aportul la reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Trebuie să pornim de la o mobilitate urbană durabilă, mai eficientă așadar, trecând la vehicule autonome sau vehicule conectate. Trebuie să punem accentul pe metode de transport mai ecologice și când vine vorba de poluarea fonică de asemenea. Trebuie să ne concentrăm de asemenea pe încurajarea orașelor inteligente, stabilind uh, obiective uh, referitoare la durabilitate și uh, să încurajăm politicile care ar apăra sănătatea. În ceea ce privește turismul, vedem cum an după an crește numărul turiștilor, un lucru într-adevăr încurajator, însă accesul la transportul public al turiștilor e unul scăzut. Trebuie așadar să mizăm pe eficientizarea transporturilor, în combinație cu energia curată, astfel încât vom atinge rezultate optime în ceea ce privește mobilitatea durabilă. Ne aștept cu mare interes uh, contribuțiile dumneavoastră și sper că un sector atât de important precum cel al transporturilor să poată juca un rol fundamental în sectorul energiei curate. Vă mulțumesc! Am să deschid dezbaterea și am să dau imediat cuvântul doamnei Clune. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc raportorului pentru contribuțiile sale. Știm prea bine că energia regenerabilă este esențială pentru protejarea mediului înconjurător. Curtea de conturi a stabilit că 80% dintre emisiile de dioxid de carbon la nivel european sunt generate de generarea de energie deci e important să fim conștienți de lucrul acesta dacă e să ne atingem obiectivele de protecția mediului pentru 2030. E foarte bine că, iată, Comisia Europeană vine cu acest, această comunicare și e foarte bine că avem o posibilitate de a ne da și noi părerea. Schimbările climatice uh, merită să fie adresate cât mai curând cu putință. Trebuie să trecem la o economie competitivă cu emisii reduse. Aceasta este o provocare pe care Europa o înfundă în momentul de față, dar este și o oportunitate cu care de care beneficiază Uniunea Europeană în momentul de față. Să nu uităm că și IMM-urile ar putea profita de pe urma acestor oportunități. Europa este lider mondial în ceea ce privește energia regenerabilă, dar există o serie de uh, lucruri sau există o serie de aspecte care, din păcate, periclitează acest statut de lider. Costurile sunt crescute, de asemenea, costurile de stocate ale energiei regenerabile sunt din ce în ce mai mari. Trebuie să ne asigurăm că orașele noastre, regiunile noastre, afacerile europene pot face față acestor costuri și competiției, bineînțeles, de pe piață. Trebuie să găsim niște modele de afaceri potrivite uh, pentru a promova dezvoltarea IMM-urilor. În acest context, bineînțeles, finanțarea durabilă este absolut esențială. Asta dacă e să avem uh, finanțare continuă în cercetare și inovare în domeniul acesta. Și cred că inovarea este până la urmă subiectul esențial pe marginea căruia trebuie să venim cu uh, tot mai multe soluții. Comisia Europeană a recunoscut că Uh, inovarea trebuie să fie inclusă în toate noile propuneri legislative, nu putem decât sublinia acest fapt. Uh, de asemenea, sistemele de transport uh, reprezintă o mare provocare, într-adevăr, dacă e să reducem emisiile de dioxid de carbon în întreaga Uniune Europeană. Pentru a atinge acest obiectiv e nevoie de inovare și cercetare în, în domeniu. Mobilitatea electrică, e nevoie de inovare aici, e nevoie să ne grăbim a demara sau a obține, a pune în practică niște designuri ecologice cât mai solide cu putință, menite a-i atrage pe consumatori. Infrastructura de încărcare trebuie de asemenea să beneficieze de măsuri inovatoare, Eh, trebuie să ne asigurăm că, bineînțeles, finanțarea este la îndemâna celor care doresc să se angajeze pe această cale. De asemenea, sistemele urbane de transport bazate pe noile tehnologii digitale sunt absolut esențiale. Vom colabora cu raportorul și cu ceilalți raportori din umbră pentru a veni cu soluții în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Foster în numele ECR. Doamna Foster, doriți să interveniți în numele ECR? Nu. Atunci trecem la ALDE. Și dau cuvântul domnului Telincica. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, bună ziua! Mai întâi de toate vreau să-mi cer scuze în, în numele colegului Radoș, care nu a ajuns la ședința de astăzi din pricina unei întârzieri a avionului cu care trebuia să se deplaseze la Bruxelles. Mi-a cerut tocmai de aceea să îi prezint poziția și asta voi și face. În primul și în primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei de Monte pentru avizul acesta de cea mai bună calitate care vorbește despre tranziția spre eco economie și societate cu emisii scăzute. Salutăm propunerile comisiei în ceea ce privește crearea unui mecanism pentru transport mai curat, mai curat noua abordare a Comisiei Europene care va lega energia de transport și uh, tehnologiile digitale nu poate fi decât salutată, după cum spune domnul Radoș. Zonele rurale izolate însă nu sunt menționate în raport. Prin urmare, profit această ocazie uh, pentru a cere Comisiei să-și țintească finanțarea disponibilă mai uh, puternic asupra electromobilității, uh, transportului integrat, nu doar în zonele urbane, ci și în zonele rurale, care, iată, și din acest punct de vedere sunt lăsate la o parte. Salut uh, Uh, posibilitatea creierii unei agende strategice de cercetare și uh, inovare cu șapte foi de parcurs la nivel de expert. Această agenda este esențială pentru a sprijini inovarea în sectorul transportului. Din nou, proiectele urbane sunt uh, bine acoperite de propunerile Comisiei, din păcate nu se pune suficient accent asupra zonelor rurale. Comisia a venit cu conceptul uh, satele, satelor inteligente, care însă ar trebui să se bazeze pe specificitățile fiecărui teritoriu în parte. Și aceste specificități nu trebuie să fie lăsate la o parte. Pentru a îmbunătăți calitatea vieții în zonele rurale, trebuie să uh, Uh, folosim uh, manie, manierele deja uh, încununate de, de succes și, de asemenea, trebuie să venim cu noi soluții inteligente. În final, aș vrea să spun că singura cale de a-i păstra pe tineri în zonele rurale este aceea de a le oferi acestora un transport de calitate, locuri de muncă, dar și tehnologii digitale de ultimă generație. Cam asta vroia să ne spună astăzi domnul Radoș și cam atât din partea mea. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Telicca. Urmează domnul Kramer. Mulțumesc, mulțumesc și eu uh, raportoarei. Uh, domnul Bas Eichhout, raportorul nostru din umbră, nu este în sală, dar aș vrea să fac eu câteva comentarii în numele său. 70% din emisiile de dioxid de carbon din zonele urbane uh, Uh, sunt cauzate de transport și doar în transport emisiile au crescut. Deci e clar că mobilitatea trebuie să se schimbe dacă e să protejăm mediul înconjurător. Asta știm cu toții, dar iată când vine vorba de fapte, nu prea facem multe. Bineînțeles că mai există și situația aceea genială uh, reprezentată de uh, acordul la care s-a ajuns pe data de 5 octombrie la nivelul miniștrilor uh, transporturilor la nivel european. Ce acord, uh, la ce acord au ajuns acești miniștri de transport? Au uh, ajuns la concluzia că 50% dintre autocamioanele care circulă pe șoselele europene ar trebui să fie uh, ar trebui să fie electrice. Din păcate însă, din nou, o propunere, o propunere care însă cu greu va fi pusă în aplicare. Uh, iar punerea în aplicare este absolut esențială dacă e ca orașele europene să fie mai curate. Știm prea bine că valorile propuse de către Comisia Europeană nu sunt și nu pot fi respectate la nivel uh, de orașe europene. Dacă însă am sprijini nu doar vehiculele electrice, ci și alte tipuri de vehicule electrice, am putea atinge aceste deziderate. Uh, când vine vorba despre mobilitatea, electromobilitate, de multe ori se vehiculează acest uh, concept. Din păcate, singura electromobilitate care există în realitate este reprezentată de autoturismele electrice. Uh, și să nu uităm că cu mulți, mulți ani în urmă s-a stabilit deja că adevăratul pericol cu care se confruntă orașele europene este reprezentat de transport. Deci, asta înseamnă că nu trebuie să reducem uh, doar emisiile, ci trebuie să reducem și numărul de autoturisme care circule prin orașele europene. Un ministru al transporturilor din Germania a spus la un moment dat că majoritatea traseelor uh, parcurse de către cetățenii europeni sunt de mică, pe distanțe mici, de sub 6 uh, km, trebuie să ne dăm seama că aceste trasee ar putea fi și ar trebui să fie acoperite nu de autoturisme, ci de au, autobuze sau trenuri sau orice altceva mai puțin uh, poluant decât autoturismele. Și iată, spunând asta, revin, bineînțeles, la eterna temă a transportului feroviar, care, din păcate, nu este sprijinit. Nu este sprijinit niciunde în Europa, dar nici în uh, Germania. În Germania există lacune de electrificare a șinelor de cale ferată, uh, lacune care nu sunt eliminate, în schimb, aceeași, același guvern uh, federal este dispus să plătească o serie de subvenții pentru sprijinirea autoturismelor electrice. Iată, lucrurile nu se întâmplă la nivel național. E momentul ca Comisia Europeană să vină cu propunerile corecte în ceea ce privește mobilitatea electrică. Mulțumim. Urmează domnul Caputo. Grazie, președinte. Vă mulțumesc. Înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc colegei Izabela pentru efortul depus în cazul acestui dosar. A făcut o treabă foarte bună, e un dosar important, inovarea în sectorul energiei curate, deoarece ne vorbește despre viitorul Uniunii Europene, acel viitor cu emisii scăzute, obiectiv uh, pentru atingerea căruia comisia noastră se află în primă linie. E evident, nu ne putem uh, aștepta la o soluție doar, care să vină doar din partea sectorului cercetării, care a făcut eforturi remarcabile în ultimii ani, adevărat, însă e nevoie de un impuls care să se imprime și asupra țesutului industrial, să creeze sinergii între diferitele sisteme de producție care să facă ca această perspectivă a unei noi revoluții industriale să devină mai apropiată. În plus, trebuie să creăm noi locuri de muncă legate de sectorul durabilității, acestea devin o realitate tot mai concretă în Europa. Iată de ce trebuie să facem un efort suplimentar, în deosebire în sectorul transportului inteligent. Eu cred că tocmai în acest sector, Comisia, înspre acest sector, Comisia trebuie să aloce resurse suplimentare. Trebuie să ofere un sprijin financiar suplimentar, redefinind și uh, efortul și felul în care se mobilizează investițiile private. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Caputo. Întorc privirea spre Comisia Europeană. Cine ia cuvântul? ah, domnul Golniș. Aveți și dumneavoastră cuvântul, nu v-am văzut. Mulțumesc, doamnă președinte, nu mă voi lungi. Tema este foarte interesantă, e foarte importantă. Vreau doar să subliniez un punct uh, care cred eu va fi, uh, se va bucura de atenția raportorului nostru. De cele mai multe ori, pentru a evita emisiile de dioxid de carbon uh, produse de autoturisme, promovăm uh, autoturismul electric sau mașinile electrice sau scăderea traseelor, dar asta e cu totul altceva. Vreau să insist asupra faptului că electricitatea, după cum știe toată lumea, nu este o sursă de energie, ci este un vector și electricitatea trebuie produsă. Fie este produsă în centrale termice și în cazul acesta nu avem uh, parte de un bilanț pozitiv în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, fie e produsă mm, prin energia nucleară, de centralele nucleare și uh, știm prea bine care sunt opozițiile legate de genul acesta de energie se vorbește mult despre pericolul reprezentat de energia nucleară. Deci trebuie să fim foarte realiști când vine vorba de aceste abordări și uh, trebuie să încercăm, și eu vin din uh, Paris, trebuie să încercăm să vedem care sunt uh, măsurile potrivite pentru fluidizarea traficului, astfel încât ambuteiajele să fie evitate, uh, ambuteiajele care până la urmă sunt cele care cauzează emisii sub suplimentare de dioxid de carbon și, uh, de asemenea, nervi la nivelul uh, uh, conducătorilor auto. Asta vreau să spun eu. Mulțumesc. Mă întorc acum spre Comisia Europeană și vă voi da cuvântul. E important să citim titlul. Vorbim aici despre inovare în domeniul energiei curate, dar energie curată nu prea există în momentul de față. Avem energia eoliană, energia solară, de asemenea. Acestea sunt energii uh, curate, uh, care nu duc la emisii de dioxid de carbon. Acum știm care este tendința la nivel european. Ei bine, tendințele spun uh, că mașina electrică este cea mai potrivită. Din păcate, însă, industria nu este potrivită pentru această, nu este pregătită pentru această trecere. Nu avem uh, oamenii potriviți, uh, suficient de bine pregătiți, uh, pur și simplu energia, uh, industria nu este pregătită. Și în plus, mâine energia s-ar putea schimba. Vom putea avea parte de noi și noi surse de energie. Să nu uităm că, în plus, mașina de mâine nu va fi doar mai curată, ci va fi și folosită de mai mulți utilizatori. Și în plus uh, se prea poate ca mașina de mâine să fie autonomă. Deci iată, lucrurile se vor schimba, schimbările sunt pasionante și uh, tocmai de aceea trebuie, după cum spunea și domnul Caputo, să vorbim despre adevăratele investiții, pentru că dacă nu facem investițiile potrivite în momentul de față în domeniul inovării, cred că nu ne pregătim pentru viitor și nu le ajutăm deloc pe generațiile viitoare, pentru că generațiile viitoare vor suferi efectele deciziilor noastre de astăzi. Îi dau cuvântul domnului Aguinaga, Ga din partea Comisiei Europene acum. Aveți cuvântul. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia Europeană îi mulțumește distinsei raportoare pentru acest proiect de aviz. sugestiile propuse sunt într-adevăr extrem de binevenite și ne vor fi deosebit de utile în direcționarea punerii în aplicare a acestei comunicări, mai ales când e vorba de sporirea accesului civic la soluții cu emisii reduse de carbon. Aceasta, de altfel, este o prioritate și pentru noi, Soluțiile avansate de stocare și infrastructura necesară, precum și serviciile de mobilitate inteligentă, sunt de asemenea priorități pe agenda noastră. Asta nu doar în ceea ce privește comunicarea relevantă a acestui context, ci și în ceea ce privește programul nostru general adoptat în mai 2017. Aceste inițiative vor fi sprijinite și prin programul Orizontul 2020 nevoia de a amplifica și a introduce pe scară largă aceste tehnologii noi, uh, nevoia de a face acest lucru este clar subliniată și se regăsește și în inițiativa Consiliului. Comisia va continua să sprijine electromobilitatea și transportul urban integrat prin inițiative direcționate precis în acest sens. Se au în vedere acțiuni specifice în contextul programului de lucru Orizontului 2020 și în foile de parcurs de resort. E vorba de inițiative care vizează și zonele rurale. Apoi, guvernanța aceea va asigura o abordare coordonată între statele membre și factorii interesați pentru viitoarele activități de cercetare-dezvoltare în aceste domenii. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult. Îi dau acum uh, cuvântul raportoarei, doamna Isabela de Monte. Grațiare. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să le mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor pentru contribuțiile lor. Sunt uh, într-adevăr idei interesante, pornind de la crearea unui nou model de afaceri, uh, până la crearea de noi investiții în energia curată și, după cum spuneam în intervenția mea inițială, fără îndoială are un efect și asupra ocupării forței de muncă și asupra creării de locuri de muncă în sectorul inovării. Trebuie, înainte de toate, să creăm un nou sistem, să implicăm utilizatorii și să ținem cont nu doar de marile întreprinderi, ci să introducem pe piață și IMM-urile. În ceea ce privește digitalizarea, s-a vorbit de introducerea unor noi operatori pentru a spori eficiența, pentru că, bineînțeles, totul depinde de uh, distribuirea eforturilor. E un lucru care ține de realitatea prezentului deja, Colegul Telicca spunea că e important să investim și în zonele îndepărtate, în zonele greu accesibile, în zonele rurale. E adevărat, dacă avem servicii care funcționează bine, legături care funcționează în transport, atunci venim în ajutorul și acestor zone și evităm depopularea acestor zone. După cum uh, spunea și colegul Kramer referitor la acele, la orașele care trebuie decongestionate, atât când vine vorba de transportul de mărfuri, dar și când vine vorba de transportul de persoane. Închei spunând că împărtășesc eh, ideea ca investițiile să fie făcute prin intermediul EFSI, reamintind de asemenea că energia curată nu se referă doar la energia furnizată. Trebuie să ne gândim și felul în care este obținută această energie. Există energie electrică care se obține pornind de la surse fosile. Iată, nu e o energie atât de curată în cele din urmă. Le mulțumesc încă o dată tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Cu siguranță ne vom întâlni pentru a mai face un schimb de idei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule de munte. Termenul de depunere a amendamentelor 4 octombrie la ora 12 la amiază. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul Salvarea vieților, creșterea siguranței vehiculelor în Uniunea Europeană. Domnule Koch, noastră sunteți raportor. Este un subiect deosebit de important. Statisticile sunt incredibile. 120 de mii de vieți se pierd în fiecare an pe șoselele europene sunt drame umane autentice. Gândiți-vă că o persoană care moare pe stradă corespunde la cel puțin șapte alte persoane accidentate. Este, prin urmare, un raport prioritar pentru noi. Domnule Koch, aveți cuvântul și apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră și, în final, comisiei. Aveți cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, für die nette Einführung. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru această introducere frumoasă. Dragi colegi, săptămâna trecută, într-o singură zi, în Germania, trei camioane au uh, intrat uh, într-un ambuteiaj cu efecte dezastroase. Un asistent pentru frânare ar fi împiedicat um, acest dezastru. Iar sâmbătă, în apropiere de localitatea de unde vin eu, uh, în urma unui accident, șoferul a fost aruncat din mașină. Dacă ar, mașina ar fi dispus de un asistent care să-i permită să mențină banda de circulație, acest accident ar fi fost e, evitat. n am aflat pe drumul cel bun dacă mașina ar dispune um, din fabrică de um, acești asistenți, uh, de aceste um, software de um, asistență la conducere. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru că ați venit cu completări foarte utile pe care le uh, voi uh, transforma cu mare plăcere în propuneri de compromis. În cele din urmă avem 220, uh, 226 de amendamente, 27 din partea PPPE, 52 de la SD, 31 de la ALDE, 10 de la ECR, 20 de la Verzi, 23 de la, uh, din partea stângii și 13 de la NF. Eu am adus 16 amendamente pentru că au existat mm, anumite neclarități în uh, traducerea din uh, germană în engleză. Nu știu însă cum, stă, cum stă lucrurile cu versiunea în limba română. Din păcate, în versiunea în germană vorbesc de un asistent uh, pentru menținerea benzii de conducere iar în engleză această formulare este Departure Warning Assistant. Însă se referă la cu totul altceva. Acest Departure Warning Assistant este, uh, lansează pur și simplu o avertizare în momentul în care se părăsește banda uh, pe care se afla vehiculul, în timp ce asistentul pentru menținerea benzii um, contribuie la menținerea vehiculului pe acea bandă. S-au înaintat multe amendamente, 150, adică peste jumătate, au fost luate în calcul. Sunt cu adevărat recunoscător pentru ideile excelente ale tuturor colegi și colegi. Iată de ce le voi sprijini cu mare plăcere. Ce înseamnă acest lucru concret? Înseamnă, în primul rând, o majoritate cupleșitoare este de asigurat, este de acord că electromobilitatea trebuie să ia în calcul în mod deosebit persoanele cu mobilitate redu- redusă. De pildă ne referim aici și la intensitatea sonoră a avertizărilor. În al doilea rând, protecția datelor ar trebui să joace un rol important pentru că ar putea juca un rol în prevenirea accidentelor viitoare. Pe de altă parte, aceste date ar trebui să rămână anonime și să fie supuse anumitor restricții de folosire. În al treilea rând, clarificări în ceea ce privește infrastructurile destinate bicicletelor. Există de altfel și amendamente pe care, din păcate, nu le pot sprijini vă sunt recunoscător și pentru acesta, pentru că m-au pus pe gânduri. O parte din aceste amendamente nu au fost luate în calcul, pentru că prin acest... Nu au nimic de face, în primul rând, cu acest raport din proprie inițiativă. În al doilea rând, ar dori să imprime raportului o direcție complet diferită de cea dorită, iar în al treilea rând, altele sunt cu totul inutile. În plus, am ajuns la concluzia că amendamente sau părți din aceste amendamente care eh, propun eh, cifre anuale nu vor fi luate în calcul. A da anumite statistici, anumite termene limită până când aceste mm, măsuri ar trebui mm, integrate în vehicule, am preferat să nu le iau în calcul, pentru că anumite din propunerile colegilor mi-au părut mult prea arbitrare. Dragi colegi, nu mă înțelegeți greșit. Și eu, bineînțeles, îmi doresc uh, niște termene limită foarte ambițioase. Însă, propunerile concrete nu și-au locul în cadrul acestui raport din proprie inițiativă. În plus, ar fi incoerent să introducem un termen limită doar pentru anumite uh, Uh, servicii de asistență considerate importante de către noi, într-adevăr, dar nu pentru toate. Pentru că toate sunt gata să fie introduse pe piață. Pe de altă parte, după părerea mea, există un argument și mai important. Ar trebui să luăm în calcul serios propunerea de revizuire a, cadrului general pentru siguranța rutieră, să solicităm uh, această revizuire pentru începutul anului viitor pentru că în acest fel am avea uh, măsuri care s-ar putea baza pe rezultate științifice concrete. În cazul în care termenele propuse de Uniunea Europeană nu ar fi suficient de ambițioase, am putea veni cu amendamente concrete în acest cadru. În ceea ce privește raportul uh, din propria inițiativă de față, să ne punem de acord, uh, ar trebui să ne punem de acord care sunt, în primul rând, serviciile necesare uh, Um, care ar trebui să fie integrate în serie în aceste noi vehicule. Dorim să creăm uh, stimulente pentru introducerea acestor servicii de asistență. Pentru că dacă impunem numai uh, cerințe, facem un pas înapoi și pierdem din vedere un obiectiv important, și anume sporirea siguranței rutiere. O parte din amendamente se referă la diferitele caractere funcționale a acestor servicii de asistență. Anumiți colegi doresc ca aceste servicii să poată fi oprite sau activate la cerere, alții nu își doresc acest lucru, însă își um, doresc um, o uh, supraveghere de ansamblu a serviciilor de asistență. Acestea sunt necesare. De multe ori, uh, acest uh, sistem, serviciu de asistență trebuie să, e nevoie să poată fi anulat în cazul în care acesta își atinge limitele. De multe ori, în timpul unei depășiri, e nevoie să se depășească o limită de viteză pentru a evita un pericol sau a evita un accident. În ceea ce privește oprirea acestor servicii de asistență relevante în trafic, aici, după părerea mea, nu există o soluție generală. O parte din aceste servicii, de, precum asistentul de frânare, după părerea mea, nu ar trebui uh, să poată fi oprite pentru că există pericolul ca șoferul să uite să-l um, repună în funcție. Iar în ceea ce privește asistentul pentru menținerea benzii, acesta ar putea să fie pornit și oprit la cerere. Iar pentru acele servicii care oricum nu ar uh, avea un caracter obligatoriu, uh, nu ar trebui să fie neapărat obligatoriu instalate din fabrică, mm, uh, pornirea și oprirea nu pune nicio problemă. Șoferul ar putea să oprească serviciul de alertă Alerta este um, cea de obicei um, care generează probleme, iar în al doilea rând ar putea să oprească serviciul de, de tot. După care, la următoarea pornire a vehiculului, ar putea um, să se reintroducă automat acest uh, serviciu. Am putea de asemenea Um, aș dori să discut cu raportorii din umbră referitor la ideea de a um, porni automat aceste servicii după trecerea unui anumit interval. Doar în această după amiază va avea întâlnire um, cu raportorii din umbră pentru a discuta cele 32 de amendamente de compromis uh, propuse. Rezultatul va fi așadar disponibil peste câteva zile. Votul final la comisie este prevăzut pentru data de 12 octombrie. Vom prelua de asemenea sugestiile și ideile de la IMCO, Comisia pentru Protecția Consumatorilor și Piața Internă, așadar. Mă bucur uh, și aștept cu mare interes dezbaterea de astăzi și contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult raportorului. Îi dăm acum cuvântul doamnei Senalova. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. De la bun început aș vrea să-i mulțumesc domnului raportor pentru amendamentele de compromis. Domnul raportor a spus deja că astăzi vom avea prima ședință a raportorilor din umbră. Prin urmare, iată, dezbaterile sunt abia la început. Raportul, raportul acesta are drept obiectiv uh, îmbunătățirea siguranței autoturismelor. Dar, dacă tot vorbim despre siguranța rutieră, nu trebuie să trecem cu vederea toate elementele care ar putea contribui la această siguranță rutieră. Și aceste elemente sunt incluse în amendamentele depuse de colegii mei și sunt absolut convinsă că aceste amendamente vor fi incluse în amendamentele de compromis. În ceea ce privește amendamentele de compromis propuse deja, uh, cred că le putem sprijini în marea lor majoritate. Protecția șoferilor vulnerabili, mi se pare bine tratată în amendamentul de compromis. De asemenea, elementele legate de siguranța pasivă uh, sunt uh, foarte interesante, faptul că se ține cont de pietoni și cicliști. Uh, de asemenea, mai există și o serie de elemente pe care le vom mai analiza. Ne dorim, bineînțeles, să ajungem la un compromis. Și mai este o, o temă pe care mi-ar plăcea să o menționez în încheiere. Uh, este vorba despre uniformizarea limitei de alcool din sânge, uniformizarea, armonizarea acestor uh, uh, norme este de dorit, dar ar fi păcat să luăm decizii care să fie în detrimentul statelor care au stabilit norme mult mai stricte. Aștept colaborarea cu raportorul și raportorii din umbre. Mulțumim, urmează domnul Slotovski. Merci, madame președinte. Mulțumesc, domnule președinte Podziękowań dla pana posła Kocha. Poprawek do tego sprawozdania zostało złożonych bardzo dużo i w zasadzie niewiele jest. Aż dori mulțumesc foarte mult domnului Koch Majoritatea dintre amendamentele de compromis se bucură de sprijinul ECR. Însă am venit și cu amendamente proprii pentru noi. 7 și 104 sunt deosebit de importante. Se vorbește de nevoia de a îmbunătăți siguranța rutieră, nu doar pe termen lung, ci și pe termen scurt instalații wielu systemów poprawiających bezpieczeństwo. Legislația din Polonia are nevoie de îmbunătățiri. La fel, parcul auto este foarte vechi și, de asemenea, va, de aceea va dura foarte mult până vom da până în aplicare ce se propune acest raport. Există noi tehnologii care îmbunătățesc siguranța rutieră și care pot fi instalate la bordul vehiculelor deja utilizate. Va trebui să promovăm astfel de soluții și de asemenea va trebui să încurajăm pe asiguratori și pe producătorii de autovehicule să vină cu stimulente care să favorizeze instalarea acestor dispozitive. Când e vorba de introducerea de noi sisteme, un obstacol este prețul ridicat, cel mai adesea. Trebuie să-i convingem pe producători să vină cu prețuri mai avantajoase pentru clienți. La fel ar trebui să se procedeze și în cazul vehiculelor electrice. Noi considerăm că soluții similare ar putea fi folosite și în acest punct de vedere, pentru că sănătatea umană, viața umană sunt la fel de importante ca și sănătatea mediului înconjurător. Și am să mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Van Miltenborg, mulțumesc foarte mult! Niet in het Deens, want ik vervang mijn... Eh, mulțumesc foarte mult, am să vorbesc uh în limba mea maternă, olandeză, dar n-am să vorbesc în daneză, chiar dacă vorbesc în numele colegului meu danez, raportor din umbră, eh, însă n-am să mă limitez doar la mesajul lui, ci am să introduc și câteva idei proprii ale mele, ca să nu mai intervin după aceea. Ce vreau să vă spun? Este un raport eh, minunat, e un punct de pornire extraordinar și se pare că lucrurile merg foarte bine. Eh, am șapte amendamente de propus și sunt vizic cu raportor la INCO, port, uh, am o identitate dublă în implicare în acest dosar. Împreună cu colegul meu am uh, identificat câteva puncte care au nevoie de îmbunătățiri. E clar că și dacă o singură persoană moare pe șosele, e o persoană uh, în plus, prea mult, care să pățească așa ceva. Este numărul accidentelor este încă la un nivel absolut șocant, de unde și urgența acestei dezbateri. Primul nostru grup de amendamente se concentrează pe abordarea generală la nivel european. Este esențial să devenim lideri mondiali în materie de siguranță rutieră. Avem standarde ridicate și vrem să ridicăm și mai mult. Dacă reușim acest lucru, numărul de victime va scădea. Asta se poate face la nivel european printr-o politică general europeană. Nu e vorba de un plus de birocrație, e vorba de a pune în aplicare lecțiile învățate, e vorba de a disemina exemple de bună practică ce vin din anumite state membre. Sigur că avem în vedere, în ultimă instanță, armonizarea, armonizarea măsurilor aplicabile la nivelul întregii Uniuni Europene. Numai Senalova s-a revenit la rândul la acest aspect și a spus că de important este să avem o abordare coerentă. Armonizarea legislației privind alcoolemia, de exemplu trebuie să ne asigurăm că avem o abordare fermă și coerentă, pentru că practicile cele mai uh, stringente, practicile cele mai ambițioase devin norma europeană. Apoi, sincer, eu consider că limita de alcool legal ar trebui să fie zero. Sunt curios ce părere au colegii despre inițiativele în acest sens și cum ne-am putea coordona eforturile. Gândiți-vă la o regiune de frontieră, o problemă uriașă dacă nu ai o inițiativă general europeană, pentru că noi vrem să reducem numărul victimelor accidentelor rutiere și n-ar trebui să permitem deviarea de la standarde extrem de stricte mai ales uh, dacă ne uităm la implicațiile posibile în zonele de frontieră. Am spus de altfel și la IMCO acest lucru când am vorbit de această abordare negativă versus abordare pozitivă. Abordarea comisiei se concentrează pe pericolele inerente prezentate de anumite vehicule. Un vehicul în 5 ar putea să nu respecte standardele europene în realitate, însă e nevoie să lucrăm cu informații oneste. Trebuie ca cumpărătorul să aibă informații clare atunci când cumpără o mașină. Trebuie să ne asigurăm, prin urmare, că fișa tehnică a mașinii și istoria de service a mașinii este bine documentată în conformitate cu legislația. Se văd aici o serie de paralele cu povestea Dieselgate. Tu, consumatorul, crezi că cumperi o mașină sigură, și este deosebit de important ca producătorii să respecte sistemele și standardele paneuropene. Oriunde cumpere o mașină, trebuie să fii sigur că într-adevăr respectă standardele precizate de Uniunea Europeană, că e o mașină sigură. Colegii au venit la rândul lor cu o serie de amendamente extrem de binevenite, domnul Van de Camp, 124, 125. Aceste amendamente se referă la standardele tehnice pentru mașini, pentru autovehicule și vehicule industriale. S-a propus și un amendament privind lecțiile de șofat pentru a ne asigura că profesioniștii într-adevăr sunt bine pregătiți și instructorii sunt pregătiți așa cum trebuie. De asemenea, n-a fost scăpată din vedere noua tehnologie, sistemele inteligente de uh, gestionarea vitezei sunt deosebit de importante, amendamentul 194 și amendamentele 61 uh, și celălalt. Gaat om de efectiviteit ervan. Uh, sunt, este deosebit de important și e foarte important să facem o ierarhizare a amendamentelor pentru ca cele mai importante dispoziții să intre apoi în raport. Colegul meu sigur va fi prezent când se discută uh, amendamentele de compromis și dânsul va continua dialogul cu dumneavoastră pe acest dosar, însă și eu doresc să vă mulțumesc, repetând încă o dată, chiar dacă o singură persoană mare e o persoană prea mult. Mulțumim foarte mult, spune doamna președintă. Mulțumesc și eu aș dori să iau, să-i mulțumesc uh, raportorului. Multe din amendamentele pe care le-am înaintat și noi au fost preluate. Mulțumiri uh, din suflet și mulțumim de asemenea că s-au luat în calcul uh, participanții cei mai vulnerabili la trafic, pietonii și bicicliștii. Aceștia sunt uh, tocmai cel mai adesea victime ale accidentelor de trafic și știm că numărul acestor victime este în continuă creștere, deși vorbim de siguranță rutieră și de vehicule. Iată de ce accentul se pune pe acele aspecte care um, ar oferi o soluție în ceea ce privește cele mai grave probleme existente, iar acestea ar trebui să aibă un caracter obligatoriu, nu doar încurajări. Ehm, cu încurajări nu facem nimic. Îmbunătățirea este un punct important. Avem nevoie de mai multă claritate în ceea ce privește aceste sisteme, ehm, pornirea și oprirea acestor ehm, sisteme de asistență ar trebui să fie o excepție, să fie într-adevăr posibil, dar nu se poate să avem un serviciu de asistență pe care să-l oprim, după care fiecare să conducă cum uh, îl taie capul în zona unde ar trebui să se, să se respecte o limită de viteză de 30 de km, de pildă în Berlin, unde lumea circulă cu 150 de km la oră. Știu că e greu, dar um, în această direcție trebuie să mergem, suntem cu toții de acord și uh, de, de pildă, um, respectarea limitei de viteză, siguranța ar trebui să fie prioritară, iar excepția ar trebui să reprezintă tocmai acest lucru, o excepție. Acum mă adresez comisiei. Comisia trebuie să ne asculte cu mare atenție. De la ei aștept o propunere legislativă, pentru că timp îndelungat nu au făcut nimic. Iată de ce am venit cu o solicitare. Doi ani de zile nu ați făcut nimic, dacă v-ați fi mobilizat, nu am fi fost nevoie să purtăm această dezbatere. Ar fi bine să reacționați pentru că întârzierile nu fac decât să coste mai mult și sunt inacceptabile pentru fiecare deces în trafic e prea mult și din păcate numărul acestor decese crește deși dezbatem uh, că ar trebui să, să scadă, Știm, de pildă, că propunerea Suediei este acceptabilă ca formulare, însă datele sunt departe de a fi acceptabile. Încă o dată, mulțumiri pentru cooperare. Merci, monsieur Kramer. Mulțumim, domnule Kramer. Domnule Ertug, aveți cuvântul. Mulțumesc și din partea mea. Sunt uh, multe elemente importante care au fost incluse, iată de ce. Uh, îi mulțumesc colegului Koch, care de altfel ne atrage atenția de ani bune asupra acestor lucruri. Aș dori să pun accentul încă o dată pe cele mai importante aspecte care contribuie la siguranța rutieră și cred că ar fi oportun să ne gândim la condițiile de lucru ale acelora care sunt, uh, lucrează în traficul rutier, cred că, de pildă aici, un control al acestor condiții de lucru uh, care să asigure respectarea normelor uh, ar avea un aport important. Nu cunosc aceste accidente de care vorbea raportorul, aș, însă aș porni de la presupunerea că șoferii erau mult prea obosiți pentru că altfel nu înțeleg cum un tir ar putea intra în, uh, într-o coloană de vehicule oprite. În primul rând, acest control ar permite asigurarea unei siguranțe sporite. În al doilea rând, sunt de părere că uh, calitatea infrastructurii, menținerea acesteia, uh, menținerea șoselelor, podurilor și altor elemente uh, ar trebui să joace un rol important pentru că infrastructura de asemenea joacă un rol în uh, siguranța sau nesiguranța în trafic. De pildă, indicatoare, indicatoarele din trafic, de multe ori nu știm dacă, în ce direcție arată aceste indicatoare. Ar fi bine ca acestea să fie vizibile, să fie uh, bine întreținute, iar când vine vorba de noile servicii de asistență, ar dobândi tot mai multă importanță, de pildă și menținerea uh, liniilor uh, care separă benzile de trafic, uh, mai ales când vine vorba de serviciu de asistență pentru menținerea benzii. Un alt punct care a fost deja amintit, dar vreau să-l repet, multe din decesele uh, înregistrate în traficul rutier se înregistrează în traficul urban, în orașe. Iar dacă privim cine sunt aceste victime, sunt adesea participanții cei mai vulnerabili la trafic, um, pietoni, bicicliști, iată de ce în viitor, la nivel național, trebuie să se facă un efort suplimentar în ceea ce privește crearea și extinderea benzilor uh, pentru bicicliști și pietoni, ca aceștia să primească un spațiu suplimentar în trafic. Cred că este un uh, aspect important. Câți dintre noi nu s-a văzut în situația în care, ca pieton, era nevoit uh, să străbată o porțiune foarte îngustă, în timp ce mașinile aveau la dispoziție un spațiu cât se poate de extins. Cred că cu toții dintre noi, fie ca pietoni, fie ca bicicliști, am avea de câștigat de pe urma um, alocării unui spațiu suplimentar, iar în acest fel s-ar întâmpina multe din accidentele care vizează pietonii și uh, bicicliștii, pentru că aceste accidente sunt adesea rezultatul unei coliziuni um, în care participantul cel mai puternic la trafic, vehiculul așadar, um, îl strivește pe participantul mai vulnerabil, pietonul sau biciclistul. În plus, în cazul unei coliziuni, um, cabinele tirurilor ar trebui să fie în, acest fel, în acel fel structurate, astfel încât să permită o vizibilitate mai bună. Pentru că, nu e așa, câte decese nu s-au produs din cauza acelui unghi mort care nu permite o vizibilitate completă în stânga sau în dreapta, iar uh, în cazul uh, camioanelor ar trebui să se ia în calcul acest lucru în viitor. Știu că Concernele pun tot mai mult accent pe protecția la impact, de multe ori, în urma acestor îmbunătățiri, în urma unei coliziuni, pietonii sau bicicliștii nu sunt întotdeauna uh, grav răniți. Cred că putem face mai multe pentru a ne atinge obiectivele până în 2020, obiectivul de a uh, limita la 15.000 numărul deceselor anual în trafic în Europa, pentru că, după cum spuneam, fiecare deces în trafic e prea mult, însă trebuie să facem tot ce ne stă în putință în toate direcțiile pentru a ne atinge aceste obiective. Mulțumim foarte mult, domnule Ertug. Mă întorc acum spre reprezentantul Comisiei Europene. Domnul Peter Brody are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Domnule Koch, vă mulțumim foarte mult pentru acest raport al dumneavoastră. De asemenea, apreciem și amendamentele pe care le-am văzut. În opinia noastră, aceste amendamente merg în direcția justă. Prin urmare, nu îmi rămân foarte multe lucruri de adăugat în acest moment. Așteptăm cu nerăbdare să vedem uh, amendamentele de compromis, plus uh, celelalte sugestii ale Comisiei IMCO. Ni s-a adresat o întrebare în legătură cu ambițiile noastre în ceea ce privește calendarul. Efortul la noi este unul susținut în această direcție. A fost nevoie de informații de la foarte mulți factori interesați, la grupurile care cer un plus de siguranță și reprezentanții producătorilor. Și, de asemenea, trebuie spus că nu avem în vedere o măsură sau două. Avem în vedere un pachet uh, extrem de mare de măsuri. Sunt cel puțin 20 de măsuri pe care le avem în vedere și e nevoie de timp pentru a pregăti un pachet de, de o astfel de amploare. Dar odată ce îi dăm drumul, putem spune că suntem singurii primi în lume care să avem un pachet atât de ambițios de măsuri privind siguranța rutieră și siguranța vehiculelor. Încercăm să definitivăm uh, cât, de putem de repede, uh, cât putem de repede studiul de impact și, după cum s-a spus deja, dorim să definitivăm propunerea până în primul trimestru al anului viitor. Sper că o să aveți încă puțină răbdare cu noi, dar vă asigur că va merita să așteptați. Vă mulțumesc! Ați putea să repetați data, am înțeles, primul semestru, al doilea semestru 2018, pentru o propunere. Ce dată ați anunțat? Întreabă doamna președinte. Nu, e mai bine decât a spus. Primul trimestru, am spus, al anului viitor. Bun. Ați spus de față cu martori. Trebuie să primim o propunere, un pachet de măsuri în primul trimestru al anului viitor. Am notat, o să fim cu ochii pe dumneavoastră. Acum îi dăm cuvântul raportorului nostru, domnule Koch, aveți cuvântul. Ja, nochmal von mir auch herzlichen Dank für die Mulțumesc și eu pentru toate comentariile, pentru dezbatere. Dar cred că trebuie să ne uităm din nou la titlu. Îmbunătățirea siguranței uh, uh, autoturismelor din Uniunea Europeană și salvarea de vieți. Dar accentul cade, cade pe siguranța autoturismelor. Uh, deci trebuie să ne concentrăm pe lucrurile acesta. Există o serie de probleme uh, sau propuneri care dau în direcția aceasta, dar nu ating neapărat siguranța autoturismelor. Cred că am putea să creăm un alt raport din proprie inițiativă care să trateze aceste subiecte conex, uh, conexe. Domnul uh, Slove, Slovo, Slovețchi vorbea despre includerea producătorilor în analizele și soluțiile găsite de către noi. Da, e o propunere bună, dar care trebuie să meargă mână în mână cu celelalte soluții și celelalte propuneri. Sunt uh, de acord, de asemenea, cu multe dintre comentariile făcute de domnul Van Miltenburg. Domnul Kramer spunea că Comisia Europeană trebuie să vină uh, cât mai repede cu putință cu o revizuire a regulamentului privind, regulamentului privind uh, siguranța vehiculelor. Iată, Comisia Europeană ne-a, ne, -a, asigurat că va veni cu această propunere. Domnule Ertug, nu știu dacă raportul acesta ar trebui să trateze neapărat uh, condițiile de muncă. Raportul nostru se concentrează pe siguranța autoturismelor. Într-adevăr, problemele puse de dumneavoastră în discuție sunt esențiale, dar poate că nu neapărat în cadrul acestui raport din proprie inițiativă, dar cu siguranță dezbaterea va fi purtată în continuare la raportor- cu raportorii din uh, umbră. După aceea, protecția împotriva incendii, eh, incendiilor, da, este absolut imp- importantă. De asemenea, măsurile de siguranță pasivă sunt esențiale dacă e să-i eh, protejăm pe participanții cei mai vul- vulnerabili la trafic, și anume eh, cicliști și pietoni. Important este însă să ne asigurăm că scădem numărul de accidente. Așa reușim să obținem mai mult decât uh, îmbunătățind, uh, îmbunătățind măsurile pasive de protecție. Deci, pentru mine, uh, prevenirea accidentelor este esențială. Mulțumim! Prezentarea raportului 12 octombrie la ora 9 și pe 11 octombrie, deci cu o zi înaintea votului, o să-l avem în comisia noastră pe domnul Jean Todt, reprezentant la ONU, responsabil pentru securitatea rutieră. Dânsul ar putea să ne prezinte puțin care sunt cele mai bune practici la nivel național. Vă mulțumesc și trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea comisiei, reprezentații DG a propunerii de regulament 868 bară 2004, vizând concurența în sectorul transporturilor aeriene. Îi dau cuvântul domnului Filip Cornelis. Sunteți aici. Bună ziua, domnule Cornelis. Bine ați venit la ședința comisiei noastre. Am să vă dau cuvântul pentru 10 minute și după aceea o să-i dăm cuvântul raportului nostru, domnul Piper. Aveți cuvântul și încă o dată bun venit la comisia noastră. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Bună ziua, stimați membri. Eu am pregătit uh, câteva planșe pentru a prezenta propunerea Comisiei privind asigurarea concurenței libere în transporturile aeriene. În primul rând, dați-vă să vă mulțumesc că ne-ați dat posibilitatea de a face această prezentare. Înainte de toate, înainte de a intra în detalii, cred că este important de subliniat că această propunere trebuie înțeleasă într-un context mai larg, în contextul strategiei noastre generale privind transporturile aeriene, care începe de la ideea că aviația și transportul aeriene sunt importante nu doar ca sector, ci ca un serviciu ce vine să sprijine economia europeană în ansamblul ei. Pe această premiză se bazează strategia adoptată de Comisia în decembrie 2015, o strategie menită a asigura un rol al, important aviației și pe viitor, contribuind la creșterea internă într-o manieră durabilă. Un obiectiv principal al strategiei, bine primită de altfel de Parlamentul European, a fost acela de a ne asigura că aviația europeană rămâne competitivă și bine interconectată cu sectorul mondial din domeniu. Printre multele inițiative și propuneri care deja au fost asumate, avem uh, o serie de regulamente, avem mandate, avem o, altă, o întreagă serie de inițiative în prezent în desfășurare, Printre acestea se numără și comunicarea privind Europa deschisă și conectată din perspectiva transporturilor aeriene, o comunicare adoptată în iunie acestui an. Inițiativa include o serie de inițiative secundare, să le spunem așa, venit cu linii directoare privind proprietate și control, am venit și cu o recomandare și linii directoare pentru obligațiile sectorului public pentru a îndepărta obstacolele din calea dezvoltării acestui sector. Am venit cu o serie de documente cu exemple de bune practică în asigurarea continuității serviciilor de transport aerian și, în final, în încercarea de a crește rolul conducător al Europei în context mondial, am venit cu această propunere legislativă privind păstrarea și asigurarea unei concurențe loiale. Astăzi ne referim tocmai la această propunere menționată anterior și sperăm că foarte curând Parlamentul va începe să discute această chestiune, această propunere a noastră. Care este contextul? În primul rând, e vorba de corelația dintre conectivitate. Conectivitatea aeriană e doar o formă de conectivitate, pentru unii e singură. Deci, pe de o parte, conectivitate și creștere economică în general. Vedem, din exemple trecutului, că o creștere de 10% în conectivitatea aeriană într-o anumită regiune duce la o intensificare a schimburilor comerciale, aduce mari firme în zona respectivă și generează creșterea PIB-ului de 0,5%. Am văzut de asemenea că de când există piața internă europeană, conectivitatea a crescut enorm, iar în prezent avem mai bine de 23.000 de zboruri pe zi, asta în comparație cu 10.000 la începuturile pieței interne, acum 25 de ani. Avem o serie de grafice care ne arată cum funcționează această conectivitate. Conectivitatea are multe forme, există conectivitate directă între orașe și aici pe aceste hărți în stânga sus vedeți Lisabona și rutele care ajung și pleacă din Lisabona, cu verde transportatori europeni, cu roșu transportatori aerieni din statele terțe și cu albastru ambele linii acoperite de ambele tipuri de... Nu, albastru e Uniunea Europeană și verde ambele categorii de transportatori vedem că Portugalia e foarte bine conectată cu Brazilia. Asta mi e surprinzător. Un alt exemplu pe care îl vedeți aici, în dreapta sus, o să vă eh, dăm acest material eh, într-o eh, format electronic pentru că e greu de văzut. Se, se ved aici rutele care pleacă și vin din Tallinn, Estonia. Vedeți ce bine e conectat Tallinn cu Japonia. E un exemplu bun, de asemenea, de conectivitate indirectă. Și culorile ne arată că dacă vrei să mergi din Estonia în Japonia, trebuie să recurgi la aceste rute verzi, dar există multe opțiuni și aceste opțiuni sunt oferite de transportatori europeni și din state terțe. În opinia noastră, ar trebui să avem un număr maxim de opțiuni, un maximum de concurență pe aceste rute pentru că asta este în interesul cetățenilor și societăților comerciale dintr-o țară ca Estonia. Această conectivitate se face prin huburi aeriene, unele europene, altele nu, și vedeți două exemple de astfel de huburi. În dreapta jos vedeți Parisul, Uitați-vă la destinațiile europene deservite de Paris. Deci dacă reușești să ajungi la Paris, reușești să ajungi la toate celelalte destinații. Și în stânga vedeți conectivitatea directă din Varșovia. Încă o dată, o combinație de transportatori europeni și din state terțe. Pentru noi toate aceste forme sunt importante și dorim să creăm condiții propice care să permită uh, diferiților operatori aerieni să prospere pe această piață europeană și internațională. Ce amenință această concurență liberă? În când ne uităm la Uniunea Europeană, noi avem instrumente la dispoziție, avem piața unică, avem regulile concurenței, putem interveni, e interzis să faci discriminare între lineriene dacă ești administrator aeroportuar. Ce se întâmplă pe teritoriul Uniunii Europene este bine gestionat. Însă, în statele terțe, lucrurile pot să meargă altfel dacă situația e bună, dacă nu există măsuri discriminatorii, dacă practicile sunt doar echitabile, foarte bine dar e posibil ca lucrurile să nu stea tocmai așa. În anumite state terțe se pot face lucruri care nu sunt permise în Europa și asta ar putea afecta în mod negativ libera concurență de pe piață, reducând pe termen lung numărul de operatori care pot deservi destinațiile respective și scăzând conectivitatea. Când ai mai puține oportunități, mai puține posibilități de a alege, crezi și prețurile. Asta e rău nu doar pentru linile aeriene, ci pentru economia europeană și pentru cetățenii europeni în general. În sectorul aviației, spre deosebire de alte sectoare, nu avem uh, legislație internațională. Uh, Organizația Mondială a Comerțului nu are reguli pentru aviație, nici ICAO nu are reguli clare privind concurența în acest domeniu. Deci nu avem un regim mondial. Vedem că majoritatea acordurilor bilaterale din sector nu vizează modul de operare sau practicile discriminatorii sau dacă o fac, o fac uh, într-o manieră extrem de puțin convingătoare, aproape imposibil de aplicat. De aceea considerăm că e important să venim cu un instrument care să asigure protejarea comerțului și a acestui sector al serviciilor aeriene, să avem un instrument care să ne permită să intervenim când e nevoie. Propunerea noastră se bazează pe exemple concrete din alte sectoare, mai ales în ceea ce privește regulamentul referitor la obstacole din Camera Comerțului. Este un instrument folosit de colegii noștri de la comerț uh, când e vorba de orice altceva, dar nu de aviație. De ce am făcut acest lucru? N-am vrut să reinventăm roata, am vrut să folosim concepte deja bine rulate și am lucrat îndeaproape cu colegii noștri de la DG Comerț și DG Concurență pentru a definitiva această propunere. Acest viitor regulament, sperăm noi, se intenționează a fi parte a unui instrumentar mai vast noi am prefera soluții globale, soluții negociate. Deci noi vom propune ca pe plan internațional să operăm în contextul ICAO pentru a încerca să întărim regulile internaționale. Vedem acest instrument ca fiind unul complementar în relația cu acordurile bilaterale, dacă fie că sunt acorduri europene, fie acorduri semnate de statele membre. Acest regulament nu vine să se substituie regulilor concurenței de pe piață. În primul rând, liniile aeriene trebuie să-și asigure propria competitivitate, trebuie să ofere un produs bun la un preț bun. Aici nu dorim să intervenim. Nu vrem sub nicio formă să protejăm uh, firme care au decizii eronate. Deci nu e vorba de a folosi acest instrument în scopuri protecționiste, nu e vorba de a oferi un avantaj transportatorilor europeni. Noi dorim ca acest instrument să fie un instrument de descurajare. Uh, marele merit al multor astfel de instrumente e că există, chiar dacă sunt foarte, foarte rar utilizate. Însă simpla existență unui astfel de instrument funcționează ca un factor de descurajare și ajută la eliminarea problemelor potențiale de pe piață, pentru că uh, chiar dacă se întâmplă, se declanșează acest regulament și atunci problema se rezolvă. Noi sperăm, cu alte cuvinte, să avem în principal soluții negociate. Acum, fondul propunerii, la ce se referă? Se referă la acele cazuri în care, într-un stat terț, se încalcă obligațiile internaționale asumate în relația cu Uniunea Europeană sau se constată o serie de practici discriminatorii care afectează în mod negativ cadrul concurențial. Sunt cazuri în care este implicat un transportator european și alți transportatori din state terțe și doar acele cazuri în care practicile respective pot crea prejudiciu transportatorilor europeni. Dacă nu este prejudiciu potențial, chiar dacă e vorba de discriminare, nu se poate interveni. Deci există două cazuri în care se pot lua măsuri, odată când obligațiile internaționale sunt încălcate și doi, când există o serie de practici discriminatorii care afectează în mod negativ cadrul concurențial. Cum funcționează lucrurile? Propunerea noastră e aceea de a porni de la plângeri înaintate de statele membre, asociațiile transportatorilor, transportatori sau comisia din proprie inițiativă. Asta e important pentru că uneori ceilalți eh, factori de pe piață uneori ezită să formuleze o astfel de plângere. Plângerea trebuie să fie sprijinită de dovezi concrete, nu ajunge eh, să ne trimiți un mail să ne spui, vă rog, anchetați situația respectivă, ne așteptăm să primim un dosar, cel puțin cu dovezi preliminarii, nu decupaje din presă sau zvonuri. Dacă avem eh, o documentație suficientă, noi încercăm să determinăm dacă există motivația pentru a declanșa o investigație propriu-zisă și încercăm să determinăm de asemenea dacă o astfel de investigație este în interesul general al Uniunii Europene. Apoi se efectuează această investigație. Noi am propus în text ca această investigație să dureze maximum 2 ani, când e mai puțin, e mai puțin, dar am vrut să avem o perioadă limită pentru a ne asigura că există certitudine juridică la un moment dat și există apoi și o procedură pentru cazurile de urgență. Avem de asemenea în vedere posibilitatea ca experți din statele membre să participe la aceste investigații, pentru că experții uneori uh, știu exact cum stau lucrurile cu o situație sau alta și pot ajuta comisia să desfășoare o investigație uh, așa cum trebuie. Avem măsuri privind dreptul la apărare, privind drepturile tuturor părților implicate de a-și face auzit glasul. La sfârșit, concluziile noastre se bazează pe faptele disponibile, cum le spunem noi. Noi o să invităm uh, toate părțile implicate să vină cu dovezi, dar noi la sfârșit o să formulăm o concluzie pe baza a ceea ce se propune. Deci dacă o parte nu dorește să coopereze, atunci perspectiva noastră va fi că asta e în dezavantajul lor, pentru că noi o să încheiem investigația oricum, uh, folosim doar uh, informațiile pe care am putut să le dobândim. Ce măsuri se pot lua? După cum spuneam uh, și mai devreme, totdeauna vom prefera o soluție negociată cu majoritatea statelor din lume. Avem acorduri, chiar dacă nu există dispoziții specifice, avem acorduri, avem un dialog cu aceste state și totdeauna e important să încerci să rezolvi lucrurile prin cooperare și colaborare și asta se poate face chiar și pe parcursul unei investigații, de unde și factorul de descurajare. Utilizarea acestui instrument, recursul la măsuri concrete ar trebui să se întâmple foarte, foarte, foarte rar în cazuri extreme, mai ales dacă ne gândim la acordurile uh, Uh, europene care, pre, care prevăd uh, proceduri extrem de complexe în cazul, în cazul de, de astfel de dispute, așa că noi o să folosim în principal tot ceea ce ne, permit, ce ni se permite prin acordurile existente, acordurile bilaterale. Înainte de a lua măsuri la finele unei investigații, va trebui să răspundem cu da la trei întrebări. Odată, se constată practici discriminatorii sau subvenții selective. Doi, creează acestea un prejudiciu transportatorilor aerieni europeni. Și trei, există o corelație între prejudiciul suferit și practica investigată. Și doar când avem răspuns răspuns da la toate cele trei întrebări, un da Uh, bazat pe dovezi, doar atunci poate Comisia să vină cu o serie de propuneri privind măsuri menite a restaura cadrul concurențial. Însă e vorba de, nu de măsuri punitive, este vorba de măsuri compensatorii. Putem veni, de exemplu, cu impunerea unei sume egale cu prejudiciul cauzat, restabilind egalitatea pe piață între diferiții transportatori și, sigur, măsura urmează a fi suspendată în momentul în care practica discriminatorie este la rândul ei eliminată. Astfel de măsuri nu vin automat la finalul unei investigații, chiar dacă o investigație vine cu răspunsul da la cele trei întrebări, chiar și în acest caz se face o investigare a interesului general al Uniunii pentru a vedea dacă nu cumva face mai mult rău decât bine să vedem dacă nu cumva avantajele potențiale. Mă gândesc la exemple din alte sectoare. Dacă beneficiile pentru consumatori și pentru firmele europene n-ar putea să fie, ar trebui să fie mai mari decât, ar putea fi mai mari decât prejudiciul suferit de linii aeriene și atunci, după cum s-a întâmplat uh, și în trecut în alte cazuri, am putea decide să nu luăm măsuri. Este această componentă a interesului general al Uniunii. Apoi, la fel de important, dacă luăm măsuri și când luăm aceste măsuri, nu putem să luăm măsuri de natură a încălca un acord existent cu statul terț respectiv. Deci nu se vor putea lua măsuri interzise de acordurile bilaterale, când acestea există. Și apoi măsurile vor trebui să respecte principiul proporționalității. E vorba doar de măsuri compensatorii, fără o dimensiune punitivă și, de asemenea, nu vor fi de natură a oferi un avantaj uh, uh, transportatorilor europeni. E vorba de egalitate de șanse, nu de privilegiere. În esență, obiectivul nostru este acela de a ne asigura că avem o piață concurențială în interiorul Uniunii Europene și în afara acesteia, că avem acces uh, nediscriminatoriu la piețele internaționale, la fel cum și alți transportatori au acces la piața noastră europeană pentru a spori competitivitatea și conectivitatea și pentru a asigura un plus de oportunități, mai multe alegeri cetățenilor europeni. Vă mulțumesc foarte mult! Merci, monsieur Cornelis, de nous avoir donné déjà un peu une feuille de route, hein, quelque part, <coughs> euh, de la Commission. Mulțumesc. Am să deschid acum dezbaterea și vom începe cu raportorul nostru, domnul Piper. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc și comisiei. A fost o prezentare clară, transparentă, cu rezultate convingătoare. Într-adevăr, când vine vorba de concurența loială în sectorul uh, aviației, e nevoie de îmbunătățiri, cadrul de reglementare existent în ceea ce privește uh, Um, prețurile nu a fost aplicate niciodată, în timp ce în alte țări există deja instrumente de sancțiune, de pildă în Statele Unite. Există însă aceste instrumente pe hârtie, deși acestea nu au fost aplicate, însă existența lor pe hârtie face ca liniile aeriene să procedeze cu prudență cred că aici e nevoie să intervenim. În primul rând, prin uh, introducerea unor uh, proceduri suplimentare, spuneați uh, de pildă de Um, posibilitatea de soluționare a litigiilor prin acordurile bilaterale și cred că reprezintă, cred că în mare parte 95% din litigiile existente între state ar putea fi soluționate în acest fel. Există un următor nivel ca de pildă Comisia să modereze un proces la ICA, la Organizația Internațională a Aviației Civile, pentru a încerca să uh, Um, controlez evoluția acestor tendințe, însă dacă lucrurile rămân ca până acum uh, și o companie aeriană care operează în China, Rusia, Emiratele Arabe Unite și așa mai departe discriminează, iar uh, operatorii europeni sunt defavorizați, li se oferă uh, Uh, sloturi uh, destul um, de greu de gestionat, sunt supus și uh, unor șicane, lucruri care se întâmplă destul de frecvent, atunci Uniunea Europeană are nevoie de un um, instrument de sancțiune, iar Comisia Europeană a discutat în repetate rânduri de acest uh, de aceste elemente. E un instrument despre care discutăm deja de aproape un deceniu, un instrument de sancțiune, iar anumite griji pe care le-au exprimat aeroporturi de cum că ar pierde anumiți uh, operatori. Nu e vorba de asta, e vorba de aplicarea unor proceduri. Uniunea Europeană dispune de aceste instrumente care trebuie concretizate și cred că se va întâmpla acest lucru în următorii ani. Nu vom goli însă aeroporturi întregi sau vom defavoriza regiuni sau state membre. Din propunerea comisiei lucrurile sunt clare. Iată, la o primă vedere, după părerea mea, e o propunere care poate fi folosită și există deja sugestii din partea colegilor despre cum această propunere poate fi îmbunătățită. Cu siguranță, pe aici, pe acolo, din punct de vedere politic, va trebui să facem câteva ajustări. Sunt destul de optimist, așadar, în vederea discuției pe care o vom purta, mă bucur uh, și cred că această propunere a Comisiei merge pe drumul cel bun, după părerea mea. Unde este doamna președintă? Ah, Domnul Riche, vă mulțumesc, domnule Piper. Microfonul dumneavoastră. Doamna Preuss, vă mulțumesc. Îi mulțumesc uh, reprezentantului Comisiei pentru propunerea transparentă pe care a prezentat-o astăzi. Într-adevăr, grupul meu și eu însă am atras atenția asupra circumstanțelor inacceptabile din sectorul aviației. Am uh, cerut uh, crearea unor norme clare care să permită uh, existența unei concurențe loiale la nivel internațional și să, în acest fel să se evite practicile neloiale, diferitele aranjamente și trucaje prin dumpingul social s-a creat în Uniunea Europeană o concurență neloială care suminează traficul aerian uh, în Europa uh, în comparație cu sectorul internațional. Trebuie să creăm un instrument pentru a ne putea apăra de aceste distorsiuni uh, ale pieței și să folosim de asemenea instrumentele deja existente dacă nu există altă soluție. Ca putere economică, Uniunea Europeană nu poate să tolereze concurența neloială din partea nimănui. Acesta este răspunsul meu uh, pentru aceia care cred că nu ar trebui să creăm un instrument de protecție sau să venim cu uh, măsuri uh, care să contracareze ex existența acestei concurențe neloiale. Subvențiile destinate anumitor uh, întreprinderi punctuale nu fac decât să dăuneze Iată deja cred că ar trebui să venim cu o propunere legislativă cât se poate de repede. Tacticile de amânare a anumitor state membre care își fac grija în aparență uh, față de uh, piața liberă nu sunt acceptabile. De altfel, totul trebuie să fie cât se poate de clar. Instrumente de protecție în fața concurenței neloiale nu uh, poate fi un instrument pentru a elimina concurenți uh, nedoriți de pe piață. Liniile aeriene ale statelor terțe sunt de asemenea angajatori și transportă pasageri din Europa în restul lumii. Atâta timp cât acestea respectă regulile concurenței loiale, sunt binevenite pe piața noastră. Economia sectorului aviației nu, de, nu se reduce doar la liniile aeriene, sunt, uh, îmi doresc ca interesele aeroporturilor și ale industriei să fie de asemenea respectate. Aștept uh, cu mare interes uh, discuțiile din săptămânile care vor urma. Cred că în cele din urmă vom ajunge la un raport pe care să-l prezentăm aici în comisie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnule că aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! și Domnule Cornelis, vă mulțumesc pentru această prezentare. Înainte de toate, aș dori să scot în evidență semnificația formulărilor pe care uh, le folosim. Pentru mine nu e vorba de un instrument de protecție, ci e vorba de existența, de crearea unei norme juridice, de introducere, acestea care să uh, abordeze un comportament neloial. Ați vorbit de anumite mecanisme de protecție, e un lucru pe care și noi, eurodeputații, ar trebui să luăm în calcul. De asemenea, ar trebui să ținem cont de faptul că nu ne revine nouă menirea de a specula dacă există concurență neloială, de unde vine aceasta și ce anume presupune concurența neloială. Pentru că e un lucru care ține de domeniul autorității competente, și anume Comisia. Rolul nostru, începând de astăzi, în următoarele săptămâni și luni, este să ne asigurăm că vom uh, crea o legislație care să fie cea mai bună la care putem ajunge, care să ofere acest mecanism de siguranță și care să-i ofere Comisiei un mecanism solid uh, care să-i permită să intervină dacă e nevoie. Îmi cer scuze dacă am spus uh, uh, ceva inutil, dar doream să clarific rolul nostru pentru că de multe ori în trecut, uh, când a fost vorba de un subiect delicat, și eu înțeleg că s-ar putea să fie vorba și de concurență neloială, dar în trecut s-a speculat în Parlament poate un pic prea mult și cred că ar fi bine să știm care ne e menirea. În ceea ce privește această propunere, Trebuie să recunosc că Comisia a, ar fi putut urma mai multe căi și cred că a ales calea cea justă. Ținând cont de legislația existentă în alte sectoare, nu doar în sectorul aviației, legislație care deja a fost pusă la încercare de-a lungul anilor și pe care am folosit-o. Există însă și alte elemente care au fost preluate, de pildă, din legislația privind ajutoarele de stat. Având în vedere că avem multă muncă, că ne așteaptă multă muncă, nu sunt convins că studiul de impact se va ridica la înălțimea așteptărilor în toate privințele. Cred că, de pildă, impactul potențial asupra conectivității în anumite regiuni europene nu a fost abordat în, așa cum se cuvine. Știu însă că această dezbatere a fost purtată și la Consiliu. Știu că la Consiliu s-a organizat o sesiune specială referitoare la studiul de impact. Poate ați putea să ne spuneți câte ceva în acest sens. Fiind spuse toate acestea, nu cred însă că ar servi drept per text pentru ca o parte dintre noi să nu accepte propunerea pe care o avem în față, pentru că, după cum spuneam, e o propunere bună încă câteva observații. Cred că felul în care ați prezentat diferitele etape este corespunzător. Aș putea înțelege anumite reticențe referitoare la calendar, dar cred că am auzit cu toții că e vorba de până la 2 ani sau până la un an într-un context de urgență. în cadrul negocierilor, în ceea ce privește acordurile bilaterale cu o parte din partenerii noștri, cred că ar fi bine să ținem cont de faptul că e important să ne concentrăm asupra relațiilor bilaterale, dar că în același timp dispunem de instrumentul necesar dacă această tactică nu funcționează. Eu știu ce s-a propus și ce se negociază, însă, bineînțeles, nu putem uh, anticipa în detaliu evoluția acestor negocieri. Un lucru de care ar trebui să ținem cont când uh, ne uh, vom aplica asupra textului. Ar fi bine, așadar, să primim informații uh, cât se poate de în timp real din partea dumneavoastră. După cum spunea domnul Piper, și eu sunt optimist, pentru că Perspectiva dumnealui este una asemănătoare cu a mea și cred că obiectivul întâlnirii de astăzi, și mă voi opri aici, și aș aprecia reacția dumneavoastră la observațiile făcute, sunt convins că în cele din urmă avem un instrument foarte bun și nu trebuie să ne punem în uh, locul judecătorului. Mulțumesc foarte mult, domnule Telicica. Dau acum cuvântul domnului Kramer. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Dacă ar fi să arătăm cu degetul înspre alții și să spunem că concurența internațională uh, este neloială, și arătăm cu două degete într-acolo, să nu uităm că celelalte trei arată înapoi înspre Europa. Fiecare al doilea aeroport din Uniunea Europeană e, prezintă deficită. Așa stau lucrurile în Europa. Dacă așa stau lucrurile și în Germania, ce fericire! În Germania din 23 de aeroporturi internaționale, 17 sunt deficitare. Nu avem așadar deloc concurență loială în Europa, iar dacă am reușit totuși în această privință, n-am putea spune că alții uh, se comportă într-un mod discriminatoriu. Întrebarea mea e ce face Comisia Europeană pentru a asigura o concurență loială. Avem aeroporturi și linii aeriene ieftine, nu costă nimic să pornesc sau să aterizezi de acolo. Și există, bineînțeles, subvenții uh, naționale indirecte, subvenții ilegale, oricum există nenumărate. Știți datele mele, 30 de miliarde primesc uh, liniile aeriene de la contribuabili anual pentru că nu plătesc impozit pe, cheruzi, pe kerosen sau TVA, nu, au nevoie, nu trebuie să plătească. Independent de tot acesta, trebuie să vedem contextul general al concurenței. Știu că există multe practici uh, de concurență neloială, multe linii aeriene încheie acorduri cu state terțe și acest lucru se produce de mulți ani. Nu putem arăta cu degetul doar spre ceilalți. Când am fost în Canada cu delegația, ni s-a spus că toate aeroporturile fac profit în Canada. putea să fie un exemplu excelent, însă din păcate nu suntem încă acolo. Iată de ce întrebarea mea, ce facem noi uh, în acest sens? Și dacă tot arătăm cu degetul înspre alții și spunem uh, aici uh, există discriminare, atunci ei ar putea să ne spună, ia, priviți ce faceți voi, de fapt, în Uniunea Europeană, cu toate linia aeriene. Și atunci lucrurile ar putea să înceapă să se clatine. Iată de ce trebuie să dăm dovadă de seriozitate. Taxele variază atât de mult, la Frankfurt am Main cred că aterizarea și plecarea costă uh, 15 euro, în timp ce în alte aeroport ar putea să coste 2-3 euro. Ar trebui să avem un standard uniform pentru ca nu contribuabilul să fie cel care finanțează traficul aerian. Și știm că emisiile acolo sus sunt de trei ori mai mari decât emisiile rutiere. Și aș vrea să știu și aici comisia ce face. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kramer. Doamna următoare cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Cornelis, pentru prezentarea dumneavoastră. Doresc, cu tot respectul, să vă atrag atenția încă de la început că deja de multă vreme Comisia ar fi trebuit să facă ceva pentru a pune capăt distorsiunilor care există în sectorul aviației. Distorsiuni pe care ea însă și le-a provocat uh, prin adoptarea unor politici uh, rezonabile companiile, fostele, de fapt ar trebui să spun, companiile noastre naționale istorice, eh, suferă eh, în cadrul unui eh, context european care le afectează și se văd nevoite să se lupte cot la cot cu companiile din golf, de pildă, care profită și au profitat de pe urma, urma unor subvenții generoase, în timp ce Comisia Europeană interzice orice ajutor acordat fostelor noastre companii naționale în numele concurenței. De pildă, uh, ce facem pentru a proteja industria națională aeriană împotriva practicilor neloiale? O idee bună, dar de ce totuși nu ați făcut nimic în acest sens? Uh, ceva mai de mult, regulamentul 868 pe care Comisia dorește să-l uh, înlocuiască acum, este în vigoare de 13 ani doar. 13 ani în care companiile noastre s-au confruntat cu o concurență neloială fără a putea face nimic pentru că regulamentul în cauză era inadaptat la cadrul sectorului aerian. În ceea ce privește propunerea Comisiei, nu putem decât să ne bucurăm când vine vorba de acele dispoziții care urmăresc deschiderea unor anchete. Ehm, schimbările introduse față de varianta anterioară sunt încurajatoare. De pildă, anchetele deschise referitoare la cele practici uh, care cauză prejudicii sau încălcarea regulilor internaționale, modificările referitoare la uh, criteriile privind um, primirea plângerilor merg de asemenea pe drumul cel bun. Mm, era inacceptabil ca doar industria comunitară în ansamblu să se bucure de acest plan al Comisiei, împiedicând um, sau nu există posibilitatea pentru statele membre sau companiile individuale să înainteze o plângere. Deschiderea, posibilitatea de a deschidere o anchetă ar trebui să fie destul de redusă pentru a face ca acest regulament să aibă un efect disuator mai uh, accentuat. Ar trebui de asemenea să există un mecanism de apel în cadrul uh, unui dezacord din partea uneia dintre părți față de comisie. În cele din urmă, Comisia ar trebui să precizeze următoarele elemente. Planul B, articolului 12, aliniatul 2, prevede ca Comisia să nu adopte măsuri reparatorii dacă acestea ar merge împotriva Uniunii, intereselor Uniunii Europene. Pe de altă parte, ar fi destul ca țara terță vizată în cadrul unei anchete să amenințe um, Uniunea Europeană cu un șantaj comercial pentru ca Comisia Europeană să pună capăt de îndată anchetei, să nu ceară nimic uh, de îndată ce practicile noare ar fi dovedite. Eu aș dori să știu de ce mijloace dispune Comisia pentru a-și pune în aplicare aceste decizii și cum dorește să se apere în fața anumitor măsuri de represalii din partea acelor uh, țări terțe care ar fi vizate de anchetă. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, madame. Vă mulțumim, doamna Arnautu. Urmează doamna Clune. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Cornelis, pentru această prezentare deosebit de clară. Să știți că cuvintele dumneavoastră m-au încurajat. Spuneați că regulamentul este menit a salvgarda concurența, nu are drept obiectiv introducerea unor elemente protecționiste nici pe departe. Lucrul acesta este important și în slide-urile dumneavoastră puneați accent pe conectivitate, uh, vorbit despre acordurile comerciale ale Uniunii uh, Europene, Canada, Japonia, vor urma acorduri comerciale cu Australia, Noua Zeelandă, etc. și, prin urmare, transportul euran, aerian va deveni din ce în ce mai important pentru economia europeană. Deci e important să, faptul că recunoaștem uh, necesitatea înlocuirii regulamentului în vigoare, care și-a dovedit limitele, uh, și uh, prezentarea dumneavoastră, până la urmă, mă încurajează. Veniți cu o abordare echitabilă, prote- încercați să protejați atât uh, companiile cât și consumatorii. Încercați de asemenea să veniți cu o abordare echilibrată în ceea ce privește relațiile cu companiile terțe, din state terțe. Faceți trimitere la acordurile aeriene deja existente Uh, și uh, uh, vorbiți despre faptul că mecanismele de atac incluse în aceste acorduri rămân în continuare în vigoare. Deci toate instrumentele deja existente trebuie să fie folosite înainte de a se trece la noile instrumentele incluse în, acest, în această nouă propunere de regulament. Deci, dar ansamblu mi se pare că e important ca Comisia Europeană să aibă la dispoziție un instrument uh, pentru analizarea tuturor plângerilor existente. Auzim o grămadă de zvonuri tot timpul despre subvențiile inechitabile, despre discriminarea la care sunt uh, expuse companiile aeriene europene. Uh, Uh, nu avem posibilitatea noi de a lua o decizie finală pe marginea acestor plângeri, dar iată, Comisia Europeană vine cu astfel de instrumente care să permită analizarea fiecărui uh, caz în parte. O prezentare echilibrată, echitabilă. Uh, aștept cu nerăbdare să colaborez cu raportorul pe marginea acestui viitor regulament. Mulțumesc încă o dată, domnule Cornelius. E important ca acest regulament să fie unul uh, echilibrat, să țină cont de uh, interesele consumatorilor, dar și companiilor aeriene. Mulțumim, doamnă Clune, vă mulțumim, domnule Cornelis, pentru prezentarea de astăzi. Ne-ați arătat că există o concurență din ce în ce mai acerbă între diferitele companii aeriene, Știm în același timp că genul acesta de co- concurență nu este guvernat de niciun fel de mecanism internațional și astfel lucrurile se complică, nu-i așa? De aceea vă întreb, cum anume veți convinge statele, respectiv statele membre, uh, care astăzi se opun până și ideii de revizuire a regulamentului, uh, aceasta ar fi prima, primul pas necesar, nu-i așa? Dar cu toate acestea există o serie de state membre care consideră că regulamentul uh, propus de dumneavoastră vine cu măsuri uh, protecționiste. Deci cum veți uh, dovedi contrariu? Asta e prima întrebare. În al doilea rând, eu cred că mecanismele acestea de protecție incluse în, inclu, în propunerea dumneavoastră nu sunt neapărat clare. Oare nu ne-ați putea explica mai bine ce înseamnă pentru dumneavoastră mecanismul de protecție? Et ensuite, je... Și încă ceva. În ceea ce privește despăgubirile cum a, pot fi acestea obținute, într-adevăr, uh, în uh, cazurile care sunt guvernate până la urmă de tratate aeriene, aeriene deja încheiate. Dar mi se pare că am luat cuvântul înainte de a da cuvântul altor doritori din sală. Să știți că nu sunteți pe lista mea. Dar vă, vă adaug acum domnul Van Miltenburg și după aceea doamna de Monte. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați pus niște întrebări foarte interesante, dar să știți că am și eu niște întrebări la rândul meu. În primul rând, salut propunerea Comisiei Europene. Într-o serie de rezoluții ale Parlamentului European, noi am spus clar cât de importantă este concurența echitabilă cu companiile aeriene din statele terțe. Deci trebuie să ne asigurăm că deținem până la urmă instrumentele necesare pentru garantarea acestei concurențe echitabile. În calitate de membru al ALDE, nu pot decât să salut orice fel de inițiative în acest sens. Dar am câteva întrebări. În propunerea sa, Comisia vorbește despre uh, încălcarea intereselor Uniunii Europene. Articolul 3, articolul 10, ce se spune aici? Că Comisia poate să decidă a nu aplica anumite măsuri care ar fi împotriva interesului Comisiei uh, uh Uniunii Europene. După aceea, la articolul 10 se vorbește despre măsurile care pot fi luate de către Comisia Europeană în cazul în care aceste măsuri ar putea uh, fi în detrimentul intereselor Uniunii Europene. Vreau să vă întreb ce înseamnă, de fapt, aceste interese ale Uniunii Europene. Cred că regulamentul acesta ar trebui să fie etanș. Uh, uh astfel încât uh, Curtea Europeană de Justiție să nu îl poată contesta absolut niciodată. Deci, care e definiția intereselor Uniunii Europene? Aceasta ar fi prima întrebare. A doua întrebare. Relevanța uh, clauzelor privind com- co- concurența echitabilă din acordurile internaționale aeriene. Vreau să vă întreb cum anume vă veți putea asigura că aveți totuși un recurs în cazul, la dispoziție în cazul în care măsurile uh, menite a garanta concurența uh, echitabilă uh, statutate în diferitele acorduri internaționale nu sunt respectate. Deci cum vă asigurați că totuși puteți acționa? O altă întrebare. Vorbiți de, la articolul 13 despre măsuri pecuni, pecuniare sau măsuri echivalente. Vreau să vă întreb ce înseamnă concret aceste uh, măsuri echivalente când vine vorba despre măsurile pecuniare, cred că înțelegem cu toții conceptul, dar ce înseamnă măsurile echivalente sau cu o valoare mai mică? După aceea, ultima întrebare are de-a face cu statele membre. Știm prea bine că s-a purtat deja la Consiliu o discuție, o primă discuție uh, pe tema aceasta, o serie de state membre și-au uh, exprimat uh, reticențele, um, în special uh, britanicii au fost foarte reticenți, probabil că Brexitul va rezolva situația, dar vreau să vă întreb ce puteți face dumneavoastră, ce putem face noi la rândul nostru pentru a ne asigura că entuziasmul în sânul statelor membre va crește pe viitor cum vă veți atrage uh, sprijinul Consiliului, pentru că Consiliul este, sau sprijinul Consiliului este esențial. Bineînțeles, Comisia are un rol important, dar Consiliul are și el un rol foarte important și cred că Comisia Europeană trebuie să încerce a convinge uh, statele membre care deocamdată sunt uh, reticente când vine vorba despre modificarea regulamentului 868. După aceea, Eu cred că pe viitor trebuie să ne asigurăm că serviciile aeriene vor face obiectul uh, discuțiilor din OMC. Vorbeați că, despre faptul că OMC-ul nu se ocupă de transportul aerian. Dar cred, cred că e o mare uh, greșeală. Nu știu cum le pot explica uh, alegătorilor mei că Airbus sau uh, Boeing se pot plânge la OMC, dar companiile aeriene nu pot depune astfel de plângeri în uh, la aceeași uh, instanță. De fapt, vreau să vă întreb care este viziunea noastră pe termen lung. Ce doriți să atingeți uh, la finele demersurilor uh, dumneavoastră. Eu aș zice că vă doriți și dumneavoastră ca OMC-ul să se ocupe de transportul aerian. Acum confirmați sau nu această presupunere a mea. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim! Urmează doamna de Monte. Dinte. Mulțumesc, doamna președinte. Înainte de toate, mulțumesc pentru prezentare. O observație și o întrebare. Observarea. Observația, îmi cer scuze, se referă la flexibilitate. Spuneați pe bună dreptate că nu ar trebui să existe măsuri uh, care să urmărească aplicarea unei să trebuie să ținem cont uh, de diferitele um, eforturi făcute în sectorul aviației ținând cont uh, și de datele prezentate de dumneavoastră. Într-adevăr s-a înregistrat o uh, dublare a datelor, a numărului zborurilor din 92 până în 2010 și uh, înspre 2050 știm că se va înregistra o majorare considerabilă. Trebuie să luăm în calcul așadar uh, nevoia de a oferi servicii, servicii cât se poate de uh, flexibile pentru majoritatea cetățenilor. Adaug aici și dezvoltarea teritoarelor. Dacă nu există un serviciu adecvat în ceea ce privește transportul, în primul rând pentru aviație, atunci o anumită destinație nu e considerată de interes turistic. Știm că atunci unde există un serviciu care funcționează la un preț uh, accesibil într-o anumită regiune, aceste regiuni se bucură de o dezvoltare favorabilă. Cred că propunerea merge pe drumul cel bun, mai ales în ceea ce privește regiunile ultraperiferice. Cam atât în ceea ce privește observația. Aș avea și o întrebare când vine vorba de aplicarea acestui regulament vis-a-vis -vis de acordurile dintre Uniunea Europeană și statele terțe privind aviația. Eu sunt raportoare referitoare la relația cu țările din Golf și vizează toate aspectele, nu doar sectorul aviației. Iată de ce doream să vă întreb ce se întâmplă. Se aplică acordul atunci când acesta se referă și la concurență sau se aplică regulamentul? Există o anumită ierarhie? Acordul are prioritate în fața raportului sau când există dubii referitoare la concurență se aplică regimul cel mai strict, după cum pare astăzi, regimul regulamentului? Mulțumesc! Merci beaucoup, Madame de Monte. Mulțumim, doamna de Monte. Îi dau acum cuvântul domnului Cornelis, care ne va răspunde la întrebările adresate. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, Vreau să-i mulțumesc domnului Piper, dar și raportorul, eh, raportorilor din umbră pentru interesul de care au dat dovadă. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră și, bineînțeles, atât eu cât și eh, colaboratorii mei vă stăm la dispoziție pentru informațiile suplimentare de care poate aveți nevoie. Vreau de asemenea să vă mulțumesc pentru susținerea pe care o afișați vis-a-vis -vis de propunerea Comisiei. Majoritatea dintre dumneavoastră, dar dacă nu chiar toți, sunteți de părere că propunerea noastră este echilibrată și binevenită. Lucrul acesta nu poate decât să mă bucure. Bineînțeles, unii dintre dumneavoastră au vorbit despre anumite nuanțe care ar trebui să fie adăugate pe aici pe acolo prin propunerea de regulament și, bineînțeles, comentariile dumneavoastră sunt uh, binevenite. Revin acum la întrebările adresate. Domnul Telicca se referea la conectivitate și uh, analiza de impact. Bineînțeles, uh, analizele de impact nu sunt ușor de realizat. Și sunt cu atât mai dificile când vine vorba despre instrumente de genul acesta, care sunt de fapt uh, regulamente care creează uh, proceduri, criterii, dar nu intră în cazurile particulare. Unii dintre dumneavoastră au spus deja faptul că nu noi suntem cei care trebuie să judece cazurile particulare. Tocmai de aceea e greu să evaluăm impactul asupra acestui regulament a unor cazuri pe care nu le cunoaștem, dar care există probabil la nivel european. Deci oricât de multe ar fi fost limitele cu care ne-am confruntat, eu cred că am reușit să creăm o analiză de impact solidă. Uh, Uh, care să ne permită să decidem dacă e bine să facem ceva sau să nu facem ceva, care ne permite să înțelegem dacă e nevoie de instrumente proprii sau mai degrabă de instrumente dezvoltate la nivel ICAO. E bine, noi considerăm că ambele opțiuni sunt uh, necesare și tocmai de aceea am decis să acționăm atât la nivel internațional, cât și la nivel bilateral, cât și prin intermediul acestui regulament în ciuda limitelor uh, posibile, consider că această analiză de impact este suficient uh, de bine argumentată și, în plus, uh, Comisia de Analiză Independentă a validat această analiză de impact. În ceea ce privește conectivitatea, știu că aceasta este o problemă, de altfel discutată la nivelul uh, Consiliului și tocmai de aceea am sublin, subliniat conectivitatea în prezentarea mea. Uh, Conectivitatea este până la urmă beneficiarul regulamentului, cel puțin așa considerăm noi. Noi considerăm că avem nevoie de cât mai mulți actori cu putință dacă e să avem o piață cu adevărat competitivă. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă o piață în care nu există discriminare, o piață deschis, deschisă. Și regulamentul acesta ne permite să atingem această deschidere necesară uh, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și în exteriorul Uniunii Europene. Deci regulamentul ne ajută să acționăm în jurisdicții care nu ne aparțin. Cum anume ne, ne dorim uh, să acționăm în jurisdicțiile care nu țin uh, de Uniunea Europeană, ei, uh, știți prea bine, există acordurile bilaterale. Pe acestea le folosim, le negociem, uh, le încheiem, dacă nu Comisia Europeană, atunci statele membre. Dar se prea poate ca aceste acorduri, fie ele semnate și parafate, să fie încălcate. Ori, ce se întâmplă în momentul respectiv? să ne lăsăm lipsiți de apărare, nu considerăm că este cea mai salutară alternativă și tocmai de aceea venim cu acest regulament. Deci ne dorim într-adevăr reguli la nivel internațional, vom continua să discutăm subiectul în special la nivelul ICAO, dar uh, Uh, trebuie să recunoaștem că Uniunea Europeană este cea care își dorește mai mult decât alte regiuni ale lumii uh, reguli globale. Să știți că alte regiuni ale lumii nu își doresc aceste reguli globale. Uh, există reticențe în domeniul acesta, în special sau chiar și în zone foarte liberale, precum Statele Unite ale Americii. Și aceleași reticențe există și la OMC. Deci noi vom exercita în continuare presiuni în forurile internaționale, dar uh, nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, s-ar putea să nu rezolvăm mare brânză în următoarele decenii, prin urmare avem nevoie de acest regulament. Domnul Kramer vorbea despre com- concurența în interiorul Uniunii Europene. Da, și aceasta este o preocupare a noastră. Uh, Vă spuneam de la bun început că ne dorim ca abordarea noastră să fie una holistică. În uh, strategia privind transportul aerian am venit cu o serie de inițiative și aceasta este una dintre inițiative. Când vine vorba despre aeroporturi și concurența dintre aeroporturi, bineînțeles, nu ne dorim uh, aeroporturi care nu au pasageri, comisarul uh, Bolca a tot uh, vorbit despre lucrul acesta și în plus mai există și uh, reguli cât se poate declare cu privire la asistența la investiții și subvenții primite din partea statului, ei, regulile acestea practic pun capăt sau pun uh, împiedică orice fel de practici de genul acesta, uh, practici neloiale. Și să știți că în Uniunea Europeană avem o serie de competiții aeroporturi, aeroporturi competitive. Într-adevăr, taxele sunt diferite între aeroporturi, dar aceste taxe se datorează diferențelor uh, la nivelul investițiilor, la nivelul serviciilor prestate și taxele aeroportuare respectă regulile din directiva noastră privind uh, taxele aeroportuare. Există o serie de criterii care trebuie să fie respectate. Se prea poate ca în cazul uh, aeroporturilor care cresc, uh, costurile, bineînțeles, să crească de asemenea și asta să ducă la taxe aeroportuare mai mari pentru acoperirea uh, taxelor, costurilor investițiilor. În orice caz, am am început evaluarea directivei privind taxele aeroportuare și, de asemenea, începem uh, o revizuire, o analiză a directivei uh, deja cerebre 1008. Toate aceste lucruri vor uh, fi tratate în următoarele luni, în următorii ani. Cu siguranță vom mai discuta subiectul. Doamna Arnăutu vorbea despre momentul oportun și despre posibilitatea adoptării unor măsuri provizorii avem un calendar pe termen lung, uh, dar nu avem un calendar uh, pe termen scurt bătut în cuie. Deci asta înseamnă că putem acționa oricând. Putem acționa chiar în acele cazuri în care paguba nu s-a produs încă, dar suntem siguri că uh, prejudiciul respectiv va, va surveni. Deci, iată, astfel vom putea acționa rapid acolo unde este necesar. O serie de membri ai Comisiei TRAN au vorbit despre interesele Uniunii. Într-adevăr, este un punct central al regulamentului. Cu siguranță și Consiliul va discuta mult despre acest subiect. Uh, care să fie definiția acestor interese? Nu noi am inventat conceptul, să știți că uh, conceptul apare și la celelalte instrumente de protecție comercială. Noi am folosit acest concept pentru a nu permite cine știe ce Uh, anchete care să ne oblige să luăm o decizie care să fie în detrimentul cetățenilor europeni. Trebuie să se facă o evaluare la finele uh, acțiunii, evaluare care să țină cont de imaginea de ansamblu. Bineînțeles, nu avem încă o definiție a acestui concept, dar să știți că există cazuri pe care le vedem uh, din procedurile antidumping, spre exemplu, când uh, s-a ajuns la un echilibru între, uh, între interesele companiilor și interesele uh, cetățenilor. Uh, echilibrul acesta este absolut esențial. Noi nu credem că putem fi mai preciși de atât în textul nostru uh, atunci când folosim conceptul interesele Uniunii Europene. Pentru că dacă am fi mai preciși de atât, atunci clar ne-am limita posibilitatea de a analiza uh, situația de ansamblu. Și să știți că nici celelalte instrumente de protecție comercială nu sunt mai clare de atât. Când vine vorba despre discuțiile la nivelul Consiliului, da, Într-adevăr, există mari diferențe de opinie între statele membre. Noi considerăm că multe dintre aceste reticențe se datorează unor uh, idei preconcepute uh, care au apărut înainte de propunerea noastră. Și ce facem noi acum? și cred că mergem în direcția cea bună, în, încercăm să convingem statele membre să se concentreze pe textul uh, propus al regulamentului. Încercăm să le convingem pe statele membre să citească cu atenție text, textul și să se convingă că multe dintre temerile, temerile lor nu sunt justificate. Nu vom, că nu vom închide legăturile aeriene cu cine știe ce aeroporturi. Uh, Uh, asta nu se va întâmpla niciodată pe baza regulamentului despre care discutăm. Și cred că Parlamentul European a văzut uh, această, acest echilibru pe care încercăm să-l garantăm între diferitele interese. Sper că și Consiliul va merge, își va schimba uh, poziția pe măsură ce vom discuta în detaliu acest instrument și îl vom înțelege mai bine. Și, bineînțeles, contăm și pe procesul interinstituțional, Uh, discuțiile dintre Parlament și Consiliu. Sper că ne, vom, ne vor ajuta. Ceea ce privește acordurile bilaterale și negocierile în desfășurare, Până acum reacțiile au fost pozitive din partea statelor terțe cu care negociem, pentru că și ei văd aceste propuneri ca fiind una echilibrată, bazată pe dovezi, pe dovezi concrete, respectă dreptul la apărare și așa mai departe nu prevede măsuri punitive. Toate lucrurile de care se temeau uh, anumiți uh, oameni când am venit cu intenția de a formula această problemă nu s-au materializat. Reacția până acum a fost pozitivă și categoric nu putem vorbi de vreun impact negativ asupra negocierilor în curs. Noi preferăm negocieri, l-am spus-o deja, și dorim foarte mult să mergem înainte cu aceste parteneriate care sperăm noi vor include dispoziții detaliate privind uh, procedurile și metodele de soluționare a conflictelor pe cale cooperativă. Prin cooperare. Deci în astfel de cazuri niciodată nu se va recurge la ce ne permite acest regulament. Exemple de măsuri ce ar putea fi luate pe lângă impunerile financiare – ar putea fi vorba de orice tip de măsură, cum ar fi vorba de serviciile de navigație, accesul la serviciile aeroportoare, alocarea sloturilor de decolare-aterizare, utilizarea altor facilități implicate în serviciile de transport aerian. Și oricum, toate măsurile operaționale sunt posibile, cu excepția celor care ne-ar duce pe noi sau statele membre la încălcarea unor dispoziții din acordurile bilaterale. Astfel de măsuri nu sunt posibile, dar uh, într-un regulament existent uh, se prevede că dacă un aeroport refuză sloturi de acces uh, avionilor noastre, noi putem uh, refuza exact acel tipuri de sloturi în, ca o contramăsură. Am avut un astfel de caz uh, în trecut cu astfel de sloturi și mai puțin de 24 de ore măsura discriminatorie a fost suspendată. Asta ne arată factorul de descurajare în acestor măsuri. Am răspuns deja în ceea ce privește Organizația modela a Comerțului, în ceea ce privește spusele doamnei de Monte privind dezvoltarea regională. Ce pot să spun este că am văzut că piața internă a generat o creștere considerabilă a numărului de rute aeriene, de trei ori mai mult acum decât aveam în trecut. Și mulți cetățeni care în trecut nu erau conectați, acum sunt. Vedem o creștere a traficului între puncte regionale, evitând haburile. Și aceasta este o evoluție pozitivă din perspectiva dezvoltării regionale și am încercat să clarificăm în normele de aplicare din iunie cum să se aplice aceste obligații de serviciu public care sunt menționate, pentru că uneori statele membre erau ezitant, ezitau să le utilizeze pentru că nu știu exact în ce condiții pot fi utilizate. Ne-am încercat să venim cu clarificări suplimentare. Domnul președinte, cred că am răspuns la principalele întrebări și vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Cornelis, că ați încercat să răspundeți la întrebări pe care de multă vreme le-am avut noi în legătură cu acest regulament, însă acum ne vedem doar pentru prima dată pe această temă. Puteți conta pe mine și vă promit că o să vă invităm de câte ori e nevoie să veniți la noi pentru a putea duce înainte, în termeni concreți, acest dosar pentru că, de adevăr, dorim să existe un cadru care să ne permite să cooperăm și pe viitor. Vă mulțumim și totdeauna veți fi binevenit în comisia mea. Et maintenant, je vais... Acum uh, urmează partea de ședință cu ușile închise o scurtă pauză pentru a opri transmisia pe internet și îi rog pe cei care trebuie să părăsească sala să o facă, rămân doar membrii comisiei. Pentru punctul ce urmează, două minute vă rog pentru a părăsi sala.